Pan przewodniczący! Domnul președinte. Otwieram posiedzenie. Dați-mi voie să deschid dezbaterile, doamnelor și domnilor. Primul punct pe ordinea de zi de astăzi este o dezbatere comună privind Serviciul European de Acțiune Externă. Avem raportul